Hello everyone, if you want to take your seat, then we can... Bună ziua tuturor! Dacă luați loc, putem să trecem mai departe, să deschidem această parte a reuniunii speciale, pentru că e vorba de o reuniune comună împreună cu colegii de la AFET pe un raport foarte important și anume diplomația din domeniul climei. Bun venit tuturor membrilor care ni se alătură în această după-amiază. Mă bucur că ne unim forțele pentru a face un raport pe un subiect foarte important, diplomația din domeniul climei. Este un moment uh, propice. Consiliul a adoptat concluziile cu privire la acest subiect uh, pe 26 februarie, deci nu de mult. Schimbările climatice sunt o realitate și pe măsură ce aceste schimbări climatice se fac simțite, e important să avem ambiții globale și să reconfirmăm angajamentul Uniunii Europene față de acordul de la Paris. Subliniez de asemenea că e important ca Uniunea Europeană să sublinieze rolul său de lider în ceea ce privește acțiunile pe climă. Toate acțiunile de guvernanță trebuie, toate nivelurile de guvernanță trebuie implicate, să fie un schimb uh, de bune practici, să existe un dialog. Iată, aceste lucruri par să fie o abordare care să funcționeze. Efectele schimbării climatice asupra securității există, este important să existe mainstreaming pentru dimensiunea de climă la nivel uh, politic. Din acest motiv, este foarte important ca comisiile noastre să lucreze pe acest subiect eu cred că vom reuși să transmitem un mesaj puternic și aștept cu nerăbdare discuția pe proiectul de raport de astăzi. Acestea fiind spuse, doresc să dau cuvântul domnului Klaus Büchner, care astăzi îl înlocuiește pe domnul McAllister, președinte al AFET. Câteva cuvinte introductive, domnule Buchner, bine ați venit, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă Vălean, pentru această introducere frumoasă. Acest raport sosește la momentul oportun și este foarte important pentru noi, în opinia mea. Pot să vă vorbesc despre propria mea situație din diferitele delegații. Este important să subliniem în diferitele delegații aceste elemente ca să știm cum să ne comportăm în fața lor. Se spune că Trebuie să identificăm prioritățile cheie și apoi să facem tot ce trebuie pentru a, ca ele să fie adoptate de toate delegațiile. Mă bucură faptul că avem acest raport, a fost un avantaj pentru mine. Mă opresc însă aici și dau cuvântul doamnei Dali. Mulțumesc foarte mult, Astăzi voi vorbi în numele lui Joe Leinen, care este raportor Envy în ceea ce privește diplomația din domeniul climei de la Envy. Din păcate, el nu poate fi astăzi aici. M-a rugat însă pe mine să se mulțumesc raportorului Anne Litz pentru o bună cooperare din ultimele luni. Joe Leinen așteaptă cu nerăbdare opinia raportorilor din umbră, plus feedback-ul de la comisie pe proiectul de raport. Acest raport al Parlamentului este o minunată oportunitate de a arăta angajamentul față de acțiunile pentru climă, plus disponibilitatea de a contribui la implementarea acordului de la Paris în Uniunea Europeană, dar și în plan global. Pentru prima dată, Parlamentul se ocupă clar de diplomația pe climă. Și este o oportunitate. Putem oferi input valoros în avansul COP24. Este un lucru bun că se întâmplă asta într-o formulă de reuniune comună, Envy AFET, pentru că sunt instrumente de acțiune externă relevante uh, în diplomația pe climă. Proiectul de raport deja face recomandări către Comisie și către SAE, precum și statelor membre, despre ce trebuie făcut pentru a avea diplomație din domeniul climei mult mai bine orientată din punct de vedere strategic. Subliniez aici trei priorități, fiindcă pentru a avea un demers de succes avem nevoie de ambiții de climă, resursele necesare plus parteneriatele strategice necesare. Sunt convins că colegul meu, Arne Litz, va face adăugirile necesare. În ceea ce privește ambiția de climă, anul acesta intrăm într-o etapă crucială pentru implementarea acordului de la Paris e raportul special IPCC prevăzut pentru, uh, o, pentru toamnă și trebuie să limităm uh, încălzirea globală la 1,5 grade Celsius. Conferința de la Katowice va fi un alt moment important, momentul adevărului pentru comunitatea globală. Și sperăm că să se finalizeze și primul uh, dialog Talanoa. Așa vom uh, vedea cât de robust este acordul și dacă, într-adevăr, um, promisiunile sunt respectate. Dialogul de la Tala Noua obligă părțile să uh, se angajeze spre atingerea obiectivului uh, unei societăți uh, în care um, impactul asupra mediului este zero. Summitul de climă de anul trecut ne-a amintit că în anumite regiuni schimbările climatice sunt deja o Uh, amenințare, o amenințare la adresul stabilității și păcii în regiune, prin urmare. Trebuie să ne axăm pe parteneriatele strategice necesare și putem fi lideri în ceea ce privește acțiunea globală. Parteneriatele strategice sunt un element cheie aici. Pentru asta trebuie să avem un rol activ, strategic și de mediere uh, la ONU și trebuie să ne angajăm și cu organizații internaționale, cum ar fi OACI și IMO. Trebuie să fim uh, mult mai profesioniști în, urma, în, în um, uh, respectarea unei strategii și trebuie să reușim să implicăm diferite niveluri de acțiune și de actori. E nevoie de o coaliție ambițioasă de guvernanță la COP24 și să susținem o nouă formă de am- coaliție a ambiției cu autoritățile regionale, cu societatea civilă și cu companiile private. Parteneriatele strategice cu economiile emergente sunt și ele o altă prioritate, pentru că dezvoltarea acestor state va avea un mare impact asupra încălzirii globale. Și, în plus, crește și ponderea politică a acestor state. Sunt sisteme politice și economice diferite și e important să avem un for uh, strategic uh, divers. Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe o alianță strânsă cu China în avansul COP24 și dincolo de această conferință. Alianța poate fi aprofundată în domenii în care ambele economii au interese similare, cum ar fi energiile regenerabile și mobilitatea electrică. Uniunea Europeană ar trebui de asemenea să fie fruntașă în ceea ce privește sistemul ETS și implementarea acestea, plus legarea lui de, cu sistemul uh, elvețian. E important aici și acordul cu Canada și mi se pare că la fel de relevant este să avem uh, o cooperare cu cei din domeniul științei și protecției mediului. Strategiile de export sunt uh, implementate, trebuie să uh, susținem transfer de tehnologie și construcția de capacități în alte țări, exportând know-how-ul nostru. Nu în ultimul rând, Parlamentul European ar trebui să fie un actor diplomat cu dreptul de pline și să profite de contactul pe care îl are prin delegații, plus cu alți parlamentari din terțe state și alți actori non-statali. Parlamentul European trebuie să contribuie la procesul de a crea o nouă strategie diplomatică pentru climă, să identifice prioritățile cheie și partenerii cheie, să nu mai fie doar un jucător în politica de climă, ci să fie un actor cheie în plan global. E important să existe o abordare strategică, strategică care să îmbunătățească diplomația de climă în, din Uniunea Europeană. În ceea ce privește resursele necesare, schimbarea climatică poate fi abordată doar în plan global, iar Uniunea Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru a-și arăta sprijinul uh, unui demers global. Trebuie să transmitem mesaje uh, fără echivoc, într-o alianță puternică pentru climă. Diplomația poate fi un instrument puternic pentru ca statele să rămână angajate, pentru a avea contribuții ambițioase, mai ales din partea altor țări dezvoltate și să construim împreună parteneriate puternice. Pentru ca diplomația UE să fie puternică, în domeniul climei trebuie ca ea să aibă resursele financiare necesare. Proiectul de raport spune că trebuie evaluate nevoile financiare și de resurse umane, plus uh, că trebuie acoperite toate lacunele, pentru că în continuare sunt neajunsuri care trebuie rezolvate. De asemenea, toate aceste lucruri trebuie să fie regăsite și în CFM. Se creează noul CFM, va fi uh, o sarcină extrem de importantă. Uh, sunt presiuni pe dimensiunea bugetară a Uniunii Europene, dar e foarte clar că alocarea de fonduri trebuie să se facă și trebuie să fie mult mai multe fonduri alocate și acestui tip de diplomație. S-a cerut o alocare de 30% din CFM pentru mediu și noi insistăm asupra acestui marge în raportul nostru. Să avem puterile soft, dar și uh, prerogativele economice și financiare care să meargă mână în mână unele cu celelalte aici. Alte elemente importante pentru Joe Linen din acest raport sunt nevoia de a acționa în regim de urgență. E foarte dificil să anticipăm nivelul de ambiție necesară în Uniunea Europeană, dar fără doar și poate acesta trebuie să fie dincolo de obiectivele de climă pentru 2030 stabilite în anul 2014, înainte de a fi încheiat acordul de la Paris. Nu e vorba despre ce poate oferi Uniunea Europeană, ci despre ce poate face Uniunea Europeană uh, ce, po- ce trebuie să poată oferi. Pentru că chiar și fără raportul IPCC și fără dialogul Talanoa, știm că 40% reducere a emisiilor nu ne ajută să avem o etapă de phasing out până la jumătatea secolului. Suntem cea mai mare economie, Europa nu poate să nege uh, rolul pe care îl joacă în acest context și cerem Comisiei și statelor membre să fie gata să uh, implementeze obiectivele Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană nu respectă angajamentele și uh, potențialul pe care îl prezintă în cadrul dialogului de la noua va avea de suferit. Trebuie să fim în măsură să oferim ceva chiar în avans, să arătăm care este ambiția Uniunii Europene în domeniul climei. Pentru asta este important să avem o strategie pe termen lung pentru 2050, pentru că este un element esențial în procesul de la Paris. Un nou plan pentru 2015, pentru 2050, cu specificități la nivel sectorial, ne va ajuta să înțelegem care sunt pașii necesari în avans pentru 2030, respectiv 2040. Uniunea Europeană este un model pentru alte țări și regiuni care arată că acțiunile de climă nu trebuie să fie neapărat în contradicție cu creșterea și cu nivelul ridicat de trai. Conceptul de diplomație de climă este în continuare unul relativ nou, însă inițiativa acestui Parlament cu acest raport a trebuit să transmită mesajul că noi susținem diplomația pe climă și că vrem să devină un instrument puternic în lupta globală împotriva schimbărilor climatice. Am fost restricționați uh, uh, pentru că dimensiunea acestui raport este una redusă, dar uh, așteptăm cu nerăbdare contribuții din partea colegilor. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, doamnă Dali! Dau acum cuvântul domnului Arne Liț. Vă rog! Vă mulțumesc, doamnă și domnule președinte. Mă bucur că, iată, ne-am întâlnit astăzi pentru a vorbi despre pașii pe care i-am întreprins până în momentul de față. Momentul este <laughs> unul uh, care ne obligă să acționăm. SUA s-a retras uh, din Convenția de la Paris. E clar că trebuie să ne, asumem, uh, să ne asumăm răspunderea. Doamnă președinte, spuneați că schimbările climatice sunt o realitate. Ei bine, să să știți că nu toată lumea este de acord cu dumneavoastră. Uitați-vă la președintele american. După aceea mai există și forțe politice în uh, Germania care au aceeași atitudine. Uh, toți aceștia se înșală și tocmai de aceea trebuie să acționăm noi. Consiliul a venit cu o concluzie pe tema acestei diplomații în domeniul climei în uh, luna februarie anul curent. Comitetul Regiunilor a venit uh, la rândul său cu un aviz pe tema aceasta. Deci, iată, vedem că toate instituțiile uh, uh, Uniunii Europene își doresc să lupte pentru promovarea diplomației în domeniul climei. Diplomația aceasta în domeniul climei se in, este inclusă în politica externă și de securitate. Uh, punem accentul pe legătura dintre climă, securitate și uh, climă și uh, afacerile externe. Aceste legături au uh, fost uh, făcute încă de la Berlin. Uh, iată, în momentul de față, discuțiile continuă și sunt la fel de, de intense. AFET se ocupă de tema aceasta din motivele deja menționate de colega mea. Parlamentul European a fost, prezentat, a fost reprezentat la diferitele ședințe ale părților semnatare, dar uh, acum trebuie să ne asumăm responsabilitățile practice pune, pentru a pune în aplicare toate deciziile luase la Paris și Aiurea. Acum, uh, prin intermediul diplomației, știm cu toții, uh, subiectul poate rămâne unul de nivel înalt. Raportul se bazează pe trei piloni. În primul și în primul rând, ne dorim ca Parlamentul European să fie un acord, un actor în domeniu. De asemenea, ne dorim ca diplomația europeană să aibă această dimensiune de, diplomațiune în, de diplomație în domeniul climei. De asemenea, dorim un mainstreaming al subiectului în toate politicile europene și, în al treilea rând, ne dorim alocarea resurselor financiare și uh, resurselor umane necesare uh, către SAE pentru ca diplomația în domeniul climei să devină realitate. Înțeleg că nu există un departament special pentru acest tip de diplomația la SAE. De asemenea, avem o definiție a diplomației în domeniul climei și ce spune definiția? Spune că se înțelege a fi uh, un tip de diplomație menit a sprijini uh, colaborarea în domeniul protecției mediului înconjurător între diferiții actori de stat și uh, privați Uh, de fapt, obiectivul de diplomației în domeniul climei este acela de a ameliora schimbările climatice. Această definiție, practic, uh, dovedește că Uniunea Europeană este unul dintre actorii esențiali la nivel mondial este unul dintre actorii care luptă pentru o agendă mondială în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Dar pentru ca toate acestea să fie realitate, e clar că trebuie să ne păstrăm credibilitatea, trebuie să fim mai ambițioși, să ne dezvoltăm capacitățile în domeniul diplomației, în domeniul climei. Asta înseamnă că avem nevoie de o strategie la nivel european privind diplomația în domeniul climei, o strategie care să cuprindă Parlamentul, Comisia, statele membre și toate celelalte instituții europene europene. Diplomația în domeniul climei trebuie să, se inclu- să fie inclusă în agenda de afaceri externe a Uniunii Europene. Ne dorim uh, ca subiectul acesta să fie inclus atât în discuțiile comisiei, comisiilor Parlamentului European, cât și uh, pe ordinea de zi a diferitelor misiuni organizate de Parlamentul European. Deci Uh, propun ca toate misiunile Envy sau uh, AFET să aibă și acest subiect pe ordinea lor de zi. De asemenea, trebuie să folosim relațiile pe care le avem cu parlamentele naționale, trebuie să folosim uh, relații, rețelele internaționale parlamentare, mă, mă refer, spre exemplu, la parteneriatul ACP, trebuie să luptăm, de asemenea, pentru promovarea agendei UE în domeniul climei. De asemenea, avem nevoie de un buget pe măsura ambițiilor noastre. S-a vorbit deja despre CFM. E clar că CFM-ul uh, trebuie să includă uh, atât la rubrica 4 cât și la uh, rubrica 5 această dimensiune. Raportul nostru sublinează strategia de la Paris, ODD-urile și sublinează calitatea de lider al Uniunii Europene în domeniu. În ceea ce privește ODD-urile, uh, unul dintre obiective este tocmai uh, mediul înconjurător și anul viitor, uh, la New York, trebuie să venim cu un raport pe marginea ODD-urilor. Deci, iată, încă un motiv pentru care raportul acesta pe care îl discutăm este atât de important. Uniunea Europeană nu are o strategie și tocmai de aceea trebuie să o creeze și trebuie să o promoveze. Iată, avem posibilitatea de a ne apleca atenția asupra acestui ODD. Cerem Comisiei Europene să vină cu un plan de cooperare coerent și uh, uh, cerem Comisiei să vină cu o propunere de strategie în domeniul diploma- diplomației, în domeniul climei. De asemenea, dorim ca în această strategie să fie inclus SAE. Cerem Comisiei Europene să vină cu uh, recomandări cheie pentru diplomația în domeniul climei cerem ca resursele uh, și delegațiile SAE și a Parlamentului European în state terțe să fie folosite mai eficient pe viitor, în sensul includerii acestui punct pe ordinea lor de zi. Și aici aș avea o uh, completare. Există o serie de delegații și misiuni ale SAE și ale Parlamentului European în uh, Statele Unite ale Americii. Și deja reprezentanțele noastre de acolo au venit cu o strategie de diplomație în domeniul uh, climei. O, o strategie care ne-ar permite să discutăm uh, din nou și din nou cu uh, omologii americani despre subiectul acesta atât de important. Se fac deja eforturi în sensul acesta, sunt uh, abordați senatori, primari, congresmeni, etc., etc., mi se pare cea mai bună abordare. De fapt, există o serie de situații în care delegațiile SAE și ale Comisiei și ale Parlamentului European deja discută problemele legate de, de schimbările climatice, dar trebuie să facem mai mult. O cooperare mai strânsă cu actorii regionali și uh, autoritățile regionale uh, este necesară avem nevoie de un, un dialog structurat uh, pe tema reducerii emisiilor de dioxid de carbon și dialogul acesta trebuie să fie purtat și cu vecinătate. Vecinătatea. Chiar uh, săptămâna trecută la o conferință pe tema uh, proiectelor de mediu din parteneriatul sudic. Deci chiar săptămâna trecută subiectul a fost discutat la această conferință. Un par, mare pas înainte. Uh, după aceea, legătura dintre mediul înconjurător și securitate ne face, ne obligă practic să sprijinim uh, statele uh, terțe care vin cu măsuri și acțiuni în acest domeniu și iată avem o serie de ajutoare pentru dezvoltare, ajutoare pentru dezvoltare care ar trebui să fie folosite pentru uh, impunerea de acțiuni în sensul uh, respectării uh, mediului înconjurător și, de asemenea, uh, să nu uităm, bineînțeles, dialogul necesar cu uh, comunitatea științifică. Deci, iată, discutăm de ceva vreme încoace acest uh, raport și pe parcursul discuțiilor ne-am dat seama că, până la urmă, diplomația în domeniul climei deschide uși. Gândiți-vă, spre exemplu, la cazul Iranului. Uh, Um, prin intermediul genului acestuia de, de diplomație am uh, putea atinge nu doar inimile omologilor uh, iranieni, ci și, spre exemplu, cele ale omologilor americani. Pentru că, iată, avem o nouă poziție a, a președintelui uh, Trump dar cu toate acestea, subiectul este unul important și fiind uh, evidentă legătura dintre mediul înconjurător și uh, securitate, cred că putem continua a purta discuții până și cu acești uh, parteneri reticenți. Așteptăm cu nerăbdare amendamentele, bineînțeles, amendamentele depuse de către colegi. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră astăzi dar, de asemenea, vreau să mulțumesc secretariatelor noastre care s-au descurcat de minune până în momentul de față și care ne-au ajutat, practic, să discutăm între noi și cu comisie. Datorită secretariatelor ne aflăm în momentul acesta. Mulțumesc! Vă dau acum cuvântul dumneavoastră, doamnă președinte. Mulțumesc la rândul meu. Acum le uh, cer raportorilor din umbră să intervină și să comenteze acest raport comun. Cum vom proceda? Două minute pentru fiecare și dacă doar unul dintre raportorii din uh, umbră ai unui grup politic uh, este prezent, atunci uh, respectivul raportor din umbră va putea să vorbească și în numele colegului. Spre exemplu, domnul Peterle este în sală și domnia sa va vorbi și în numele doamnei Rița. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte, stimați colegi, iată comentariile a doi raportori din umbra. Mai întâi de toate, comentariile doamnei Juița. Stimați colegi, le mulțumesc celor doi co-raportori pentru acest proiect de raport excelent. Schimbările climatice sunt o amenințare la adresa securității, dezvoltării, are un impact enorm asupra sănătății publice, ordinii globale, geostabilității. Tocmai de aceea, diplomația în domeniul climei poate fi un instrument în contextul uh, afacerilor externe, crearea de, uh, poate ajuta la crearea de uh, parteneriate eficiente cu diferiți actori. Această nouă abordare în politica externă depășește realității definițiile tradiționale ale politicii de crime și se trece astfel de la uh, analize de risc la măsuri preventive. Pentru a ne atinge obiectivele, uh, schimbările climatice trebuie să fie un obiectiv strategic al diplomației. Uniunea Europeană trebuie să-și folosească puterea legislativă pentru a include schimbările climatice în politicile Uniunii Europene. Uh, toate acțiunile externe ale Uniunii Europene ar trebui să aibă această componentă. componentă. Retragerea din acordul de la Paris al uh, SUA ne permite acum să ne asumăm rolul de lider și să creăm alianțe puternice cu uh, parteneri uh, de aceeași părere sau cu aceeași atitudine ca și noi. E clar însă că acordul de la Paris se va evolua Eh, dar un lucru nu se va schimba și anume eh, ambițiile Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să colaboreze cu economiile emergente în ceea ce privește adaptarea și ameliorarea. Aștept cu nerăbdare eforturile următoare pe marginea acestui raport și acestea au fost comentariile doamnei Juița și îi mulțumesc pentru aceste comentarii. Și acum Domnul Petere spune următoarele. Felicit uh, coraportorii pentru acest raport echilibrat pe tema aceasta atât de importantă. Raportul pune accent uh, pe calitatea necesară de uh, element strategic al diplomației în domeniul climei în contextul tuturor politicilor Uniunii Europene. Iată, merg în aceeași linie cu doamna Joicea, dar continui. Uh, trebuie să ne asumăm responsabilitățile de la Paris. Uniunea Europeană, de asemenea, trebuie să-și asume rolul de lider în uh, negocierile pentru uh, protecția mediului înconjurător, odată cu ieșirea din Convenția de la Paris a Statelor Unite ale Americii. Dacă nu vom putea ajunge la un numitor comun în ceea ce privește ambițiile de mediu, însă cu siguranță nu vom avea efecte pe, termen, pe plan ex, extern. Tocmai de aceea parteneriatele cu diferiții actori sunt esențiale esențiale. E important uh, în acest sens să folosim uh, diplomația în domeniul uh, climei în absolut toate domeniile, spre exemplu cel comercial, etc. Ambițiile sunt mari în domeniul acesta, din păcate resursele nu sunt pe măsură. Îmi dau seama că coraportorii vor să se axeze nu pe propuneri noi, ci pe structurile deja existente. Consider că abordarea este una sănătoasă și mi-ar plăcea ca acest raport să nu se transforme într-un fel de brad de Crăciun care să cuprindă toate dezideratele politice. Singurul lucru pe care mi-l doresc adăugat este accentul pe securitatea alimentară și securitatea aprovizionării cu apă. Aceasta este o problemă importantă care cu siguranță se va agrava pe viitor. Am fost onorat și eh, mă bucur de privilegiu de a fi vorbit patru minute. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Thank you very much, Mulțumim foarte mult eh, amândurora, domnul Petre, doamna Șuița. De la ECR, nimeni de la ALDE, doamna Machi, care va vorbi și în numele domnului Paet. Mulțumesc, și eu voi fi două persoane. Mai întâi sunt chiar eu, iar doamna Machi. Mulțumesc celor doi raportori pentru un proiect de text foarte ambițios și echilibrat. Și vreau să subliniez că, într-adevăr, Uniunea Europeană și nu statele membre individuale este uh, Uh, cea la care alte state membre se uită pentru a lua aminte. Și asta trebuie să ne fie deviza în momentul în care ne angajăm în acțiuni externe. E marja de manevră naturală în ceea ce privește extinderea acțiunilor diplomatice către diplomația de climă la SEAE, iar Uniunea Europeană ar trebui să um, angajeze personal specializat în acest domeniu. Am două comentarii. În primul rând, susțin ideea de a crea priorități tematice pentru cooperare și diplomație. O prioritate tematică ar trebui să fie zona arctică, mai ales cu efectele uh, adverse um, care există în zona respectivă, Uh, știți că acolo încălzirea globală e mai accelerată decât în alte zone ale lumii. În al doilea rând, contactele cu societatea civilă și cu ONG-urile. Acestea au apărut pe scurt în proiectul de raport, dar aș vrea să îmbunătățim puțin formulările. Cred cu tărie că e important ca femeia să fie capacitată. Ea este very important. And now it is time to Urma Spaet to speak. Un actor foarte important aici. Și acum vorbește Urmas. Urmas. And doesn't expect any... crede că textul este foarte bun, ar face doar câteva adăugiri relevante. El spune că trebuie să adăugăm că există migrație din cauza schimbărilor climatice. Apoi, tot urma să spune că trebuie menționat zona arctică și faptul că acolo schimbările climatice sunt resimțite mult mai tare decât în alte zone. în ultimul rând, E și problema faptului că președintele american Donald Trump s-a retras din acordul de la Paris și faptul că, în continuare, așteptăm ca Rusia să ratifice acest acord. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Iaten Machi. Dau acum cuvântul verzilor. Domnul Afronte, nu știu dacă doriți să interveniți și în numele domnului Dalunde, dar în orice caz Dumneavoastră sunteți acum. Just eh, un paio di punti, eh, perché... Mulțumesc câteva elemente, pentru că raportul este deja foarte complet și din prezentările de astăzi s-a văzut deja câte elemente au fost abordate, amploarea și profunzimea cu care s-au abordat aceste subiecte este evidentă. Totuși, câteva elemente pe care aș vrea să le subliniez, printre ele se află nevoia de a propune elemente de acțiune mai concrete, acțiuni de prevenire pentru prevenirea, pentru siguranța apei și, mă, și intervențiile, în, de exemplu, în zona subsahariană, dar nu numai, în zonele în care lipsa alimentelor, a apei și problemele legate de schimbările climatice duc la înăspirea conflictelor și a luptelor pentru resurse cu toate consecințele legate de război, de migrație, de șomaj, de sărăcie. În raport nu se vorbește de acțiuni, ci mai degrabă de diplomație. Sigur, vorbim aici adevărat de diplomația climatică, însă credem că putem face mai mult. Și Consiliul, Consiliul în raportul său vine cu elemente mai multe decât bine Parlamentul European, arătând că s-ar putea face chiar acțiuni mai concrete, s-ar putea merge mai departe. Un alt element important din punctul nostru de vedere îl reprezintă sensibilizarea populației europene. Știm din datele de la Eurostat că cetățenii europeni au cunoștințe despre schimbările climatice, procentele stau bine din acest punct de vedere, dar considerăm că este mult mai puțină sensibilizare cu privire la rapoartele privind schimbarea climatică, sărăcie, um, războaie și migrație. Elemente foarte importante pentru că, într-un fel sau altul, cetățenii trebuie să știe că aceste fenomene se leagă între ele și că politicienii noștri le abordează sau măcar încearcă să se ocupe de ele în mod corelat, astfel încât presiunea pe care o fac cetățenii asupra forțelor politice să fie îndreptată în direcția necesară, arătându-se clar că presiunea nu, se, nu trebuie pusă mereu pe aceleași subiecte, ci trebuie abordate toate subiectele în legătură unele cu altele. În ce privește apa, avem deja câteva amendamente gata, printre ele se, există unul cu privire la uh, nevoia de a include politici care vizează schimbările climatice ca o formă de prevenire a conflictelor, mai ales în zonele în care schimbările climatice sunt un, multi, un factor de multiplicare și accelerare a conflictelor prezente deja. Mai sunt și alte observații punctuale pe care vă o să le facem în cadrul amendamentelor pe care le vom depune. În rest, cu siguranță ca în orice activitate să e loc și de mai bine. Mulțumesc! Thank you very much. Now I turn to GUE. Și acum ne uităm înspre GUE cu domnul Culoglu, dar și vorbește și numele doamnei Torres Martinez. Salutăm acest raport și susținem uh, mare parte din el. Câteva aspecte foarte pe scurt. Diplomația de climă nu poate fi credibilă decât dacă Uniunea Europeană își implementează obligațiile din acordul de la Paris și trebuie să lucrăm unii cu alții în cadrul uh, existent ONU. Susținem să avem o vedere dimensiunea schimbărilor climatice pretutindeni la nivelul acordurilor uh, comerciale și de investiție și să avem uh, programe financiare pentru îmbunătățirea eficienței acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice. Nu există nicio legătură cu retragerea între Brexit și retragerea SUA din acordul de la Paris. Sunt două subiecte diferite. Apoi, acordul de la Paris nu este unul renegociabil. În al șaselea rând, politica externă ar trebui să aibă capacitățile necesare pentru a monitoriza schimbările climatice, cu toate riscurile, inclusiv în ceea ce privește prevenția crizelor și zonele sensibile la conflict. Mulțumim raportorilor pentru proiectul de text. Noi vom uh, propune un set de amendamente. Mulțumim foarte mult. Colegii de la EFTD nu sunt. Și acum deschid uh, dezbaterea pentru toți. Cine dorește să intervină preț de un minut? Uh, uh, Vă rog să indicați dorința de a interveni ca să poată să-și noteze colegii de la secretariat. Până acum am uh, ascultat, uh, i-am ascultat pe raportorii din umbră, dar acum aveți și dumneavoastră cuvântul, v-am văzut, doamnă Gerling, vă rog. Mulțumesc, că aș dori și eu să mă refer la câteva lucruri. Mai întâi, raportul se concentrează numai pe acordurile uh, uh triplu C eu m-aș referi la aspectele diplomatice și legate de OACI și uh, Organizația Internațională pentru Migrație, care amândouă au efecte pe termen lung pe marginea felului în care sunt uh, uh, puse în aplicare NDC-urile. Este un domeniu care a fost lăsat în afara acestor, acestei politici în mod deliberat și cred că ar trebui să se regăsească în um, acest raport, pentru că uh, emisiile din transportul naval, de exemplu, are, au uh, un impact semnificativ asupra tuturor părților lumii. Același lucru și în ce privește transportul aerian, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Toate aceste lucruri arată limpet cât de importantă este legătura dintre atitudinile din țările uh, în curs de dezvoltare și cea uh, atitudinea țărilor dezvoltate, să le zicem așa. Este o dilemă pe care trebuie să o abordăm în încercarea de a o rezolva pentru că sunt unele țări care au o povară mai mare decât altele de dus și această povară trebuie echilibrată. Apoi, nu numai Envy, ci și uh, DG Move, respectiv Comisia pentru Transporturi, uh, ar trebui să contribuie cumva și această contribuție trebuie inclusă în raport. Și ultima mea observație. Aș dori să fie menționată foarte punctual aici efectele diplomației subnaționale, mai ales cea a statelor din interiorul Statelor Unite, și, de asemenea, identificarea Chinei ca un partener limpede, dacă nu, este, nu sunt Statele Unite. Mulțumesc, doamna Hel. Doamna Melar. Doamna Mela, mulțumesc, doamnă președinte. O simplă observație, și anume că în acest raport statele membre sunt puse la locurile 16 și 19, așa, la modul subsidiar. Nu se vorbește decât despre Uniunea Generală în ansamblul său, care este un nivel foarte interesant și util, dar nu ar trebui să fie singurul luat în calcul. Apoi, ați menționat reticențele pe care le-am avut întotdeauna, și anume cele privitoare la uh, instrumentalizarea în scopuri strict economice a acestui fenomen al schimbării climatice. Acum s-a spus acest lucru, vom vedea cum uh, vor evolua lucrurile în contextul discuțiilor din dosar, dar așa să mă refer la elemente care țin și de Comisia noastră de mediu și de Comisia FED cu privire la diplomația climatică și anume producția și stocarea electricității proprii și sisteme de irigare, un lucru care a fost uh, practicat uh, sute de ani și care s-a abandonat în ultima vreme, mai ales pentru zonele subsahariene și chiar în Uniunea Europeană s-a constatat că rețelele electrice sunt deficitare și, pe de altă parte, sistemele de irigare sunt deficitare sau complet dezorganizate în contextul metropolizării și noilor zone în care uh, locuiesc oamenii. Sunt elemente de bază, dar pe care le cam uităm în avantajul conceptelor noi și mai uh, moderne, care sunt cumva virtuale. Poate că n-ar strica să revenim cu picioarele pe pământ în interesul nostru al tuturor. Mulțumesc și acum domnul Lizer. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc celor doi raportori doresc să subliniez ceea ce a spus Julie Gerling și anume că trebuie să transmitem un mesaj ferm înspre uh, OACI și IMO. Mie mi se pare că aceste două organizații, chit că sunt organizații ONU, au uh, viață proprie. E put, uh, E, sunt foarte puține puncte de legătură între cele două cu ce se întâmplă în rest uh, la ONU, în special la adunarea generală și la UNFCCC și mi se pare că aceste lucruri trebuie rostite ca atare. Un alt comentariu relevant în opinia mea față de proiectul de text. Se referă la punctul 13. E vorba de acordurile internaționale pe care le semnăm și, pe, și faptul că pe viitor trebuie să avem o clauză pentru protecția climei, um, pentru a coopera pentru protecția climei. Mi se pare, iată, un punct concret și ar trebui să cădem de acord cu toții asupra acestuia. Mulțumesc. Mulțumesc. Altcineva? Uh, Dacă nu, cu acestea se încheie lista intervențiilor din sală și dau din nou cuvântul domnului președinte al Comisiei AFET, inclusiv pentru cuvântul de încheiere a reuniunii. Vă mulțumesc foarte mult! Aș vrea să dau acum cuvântul serviciului SAE, domnului Doril, dacă este de față. E în sală, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Domnule președinte, mulțumesc, doamnă președinte. Este o plăcere pentru mine să fiu aici, în fața dumneavoastră, astăzi, pentru a spune, a face câteva comentarii pe marginea proiectului acestuia de raport, care vine, cred eu, la timp, pentru că 2018 este un an fundamental pentru negocierile în urma acordului de la Paris, dar și pentru a aborda acțiuni concrete pe teren. legate de reducerea aceea mm, la 2% sau până la 1,5% cel puțin. După cum s-a spus, concluziile Consiliului din 26 februarie privind diplomația climatică adoptate în Consiliul pentru Afaceri Externe arată care este strategia în materie de diplomație climatică, abordează regimul climatic, OACI, Organizația Internațională pentru migrație și toată problema legată de legăturile privind insecuritatea climatică. Cred că trebuie transmis un mesaj puternic de ambiție din partea Parlamentului European, într-un moment în care, în contextul provocărilor politice recente, încrederea între părțile semnatare ale acordului de la Paris a slăbit și este nevoie ca noi, Uniunea Europeană, alături de partenerii noștri, să ne asumăm din nou leadership în procesul acesta, pentru a înregistra progrese în direcția COP24 uh, uh, și mă refer acum la summitul de la Katowice, aici în Europa. Aș dori să subliniez câteva elemente. Acțiunile climatice sunt la răscrucea a două strategii globale ale Uniunii Europene și a două priorități fundamentale aici. Mai întâi, comportamentul global responsabil, multilateralismul și, în al doilea rând, în consolidarea uh, securității și a prevenirii, în special prin abordarea cauzelor profunde, printre care schimbările climatice încep să joace un rol din ce în ce mai important. Știm de asemenea că există și o interfață internă-externă din ce în ce mai puternică atunci când vorbim despre diplomația climatică. La ea s-au referit deja unii dintre uh, dumneavoastră în intervenții. Diplomația a avut succese până acum în domeniul climatic, în special în ce privește COP21, dar și ulterior, când am făcut presiuni pentru o ratificare cât mai rapidă și o Uh, intrare în vigoare cât mai rapidă și o punere în aplicare, deci a acordului de la Paris. Toate acestea pentru că credibilitatea noastră derivă din atașamentul nostru față de cauza schimbărilor climatice, dar și datorită faptului că am făcut dovada că ne interesează subiectul acesta în propria noastră legislație și prin sprijinul acordat altora. De aceea sperăm și contăm pe sprijinul comisiilor Envi și AFET, care trebuie să transmită un mesaj foarte puternic prin acest raport elaborat împreună de cele două comisii, fiindcă avem astfel cele două dimensiuni importante foarte strâns legate între ele din punctul nostru de vedere. M-aș referi aici la discuțiile purtate aici în legătură cu viitorul CFM, și care vor avea o relevanță deosebită în contextul acestor dezbateri. Și aș mai sublinia și că săptămâna trecută Consiliul European a invitat Comisia să reflecteze dincolo de actualele politici uh, până în 2030 și să prezinte până la, în prima jumătate a 2019 o strategie pe termen lung în materie de reducere a emisiilor uh, din partea Uniunii Europene. Deci cred că e important de menționat asta în context. Câteva observații rapide din perspectiva SAE, ca o reflexie pe marginea mesajelor care trebuie transmise. Mai întâi, multilateralismul s-a spus și se menționează și în proiectul de raport, că acționăm în materie de climă și pentru că considerăm că, așa cum arată raportul, combaterea schimbărilor climatice este un vector de cooperare internațională. E un lucru foarte important de reținut, pentru că abordarea tematică se bazează pe uh, cooperarea internațională, printre altele, într-un moment în care unele dintre țări uh, se îndepărtează de această cooperare sau chiar se retrag din ea. O a doua observație este că aceast, acest tip de diplomație are mai multe straturi mai multe niveluri, așa cum arătau uh, mai mulți dintre dumneavoastră și cum se arată și în raport, mai ales după Paris, diplomația climatică vizează statele, dar nu numai, îi vizează și pe actorii nestatali iar acțiunile în materie de climă la nivel global și programul în, din acest domeniu îi vizează pe toți acești actori care se consideră că pot contribui la atingerea obiectivelor comune. E important de asemenea să salutăm intenția Parlamentului European de a îmbunătăți rolul diplomației parlamentare ca un instrument puternic pentru acțiunea climatică. Parlamentul European este, cred eu, un actor important în această diplomație europeană pe mai multe niveluri și așteptăm cu mult interes să elaborăm modalități practice de a face schimburi sistematice, regulate cu Parlamentul European pe această temă. Și în fine, în ce privește securitatea, mai mulți dintre dumneavoastră s-au referit la ea, n-am să intru în prea multe detalii de aceea, mulți dintre dumneavoastră au asistat la Forumul Mondial Econom, Forum Economic Mondial și am, au văzut raportul privitoare la, privitor la peisaj, în care s-a pus accentul pe riscurile legate de probabilitate și de posibil impact din punct de vedere al mediului și al climei. Trăim într-o epocă în care peisajul riscurilor s-a schimbat foarte mult, iar diplomația climatică vizează și acest aspect. Climate diplomacy Diplomația climatică este vorba de... Diplomația climatică vizează, despre, vizează SDG 13, dar și pacea și securitatea, nu doar schimbările climatice. Așa cum se spune de-al în uh, textele uh, obiectivelor uh, privind uh, diplom diplomația climatică, privind SDG, <clears throat> dezvoltare uh, globală. Mulțumesc foarte mult! Și acum îi dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să fiu aici în această după-amiază pentru a vorbi despre un lucru pe care îl considerăm de importanță fundamentală pentru leadership-ul Uniunii Europene în contextul global al acțiunilor climatice. Am asistat cu multă plăcere la această dezbatere, care a pus accentul pe cunoașterea profundă a, a provocărilor, dar și oportunităților globale a, uh, în contextul acordului de la Paris din partea uh, membrilor acestei, acestor comisii. Și cei doi raportori și colegii din comisii au efectuat o muncă excelentă în elaborarea unui raport care poate fi o bază foarte utilă pentru o contribuție care s-ar putea dovedi extraordinară pentru discuțiile interinstituționale în acest context. Și aș dori să subliniez aspectul interinstituțional tocmai al diplomației climatice, fiindcă e un lucru care va de care va depinde din ce în ce mai mult credibilitatea noastră pe măsură ce lucrurile evoluează. Anul trecut a fost o mare provocare pentru discuțiile în materie de schimbare climatică. Știm foarte bine cu toții, administrația Trump a anunțat că intenționează să se retragă din acordul de la Paris, dar în același timp au apărut și evenimente de vreme catastrofale cu un impact uriaș în întreaga lume. A fost dureros să vedem cum. A fost, a fost încurajator să vedem cum, în ciuda uh, anunțului domnului uh, Trump, întreaga comunitate internațională s-a adunat și și-a arătat fermitatea prezentându-și cu fermitate Uh, parteneriatul strategic și uh, viziunea pentru viitor. Trei elemente aș dori să menționez. Mai întâi, uh, contextul global. Cum spunea și doamna Dalia, anul acesta va fi un test pentru credibilitatea negocierilor uh, și ce uh, în domeniul climatic, pentru că în urma acordului de la Paris, lumea întreagă va aștepta dovada că acesta a produs rezultate, ce s-a întâmplat, s-au respectat angajamentele, iar dialogul va juca un rol foarte important pentru că ne va permite să discutăm cu partenerii noștri internaționali. În plus, anul acesta vom asista la încheierea Uh, manualului, a, să zicem, a programului de lucru uh, din urma uh, acordului de la Paris, în care se va detalia tot ce ține de guvernanță, transparență, dispozițiile cu privire la responsabilitatea asumată, un lucru foarte important în contextul afirmării ambițiilor și hotărârii la nivel internațional. Și tot vorbind despre ambiție, aceasta trebuie să se transpună în acțiuni concrete. Este a doua mea observație. Care va fi în lumea reală rolul Uniunii Europene? Rolul colegiuitorilor s-a desfășurat la nivelul deliberărilor pe marginea cadrului privind clima și energia. Și acesta este o dovadă foarte puternică a voinței politice și a dorinței um, Uniunii Europene de a-și menține poziția. Uniunea Europeană are cadrul legislativ și de politici cel mai sofisticat și avangardist în acest domeniu și trebuie să, facem, să punem la dispoziția partenerilor noștri strategici, strategici experiența și cunoștințele noastre. Diplomația climatică ne oferă uh, ocazii foarte importante de a partaja și cu alții măsurile și inițiativele noastre. Recent am alocat 35 de milioane instrumentul pentru parteneriat în vederea promovării cooperării, instrumentelor de cooperare în amonte și 80% din emisiile um, Uh, globale vin uh, dintr-un grup de state uh, care va, vor trebui să facă eforturi în direct, mai mari în direcția unei societăți neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon. În ceea ce privește aspectele legate de solidaritate ale acordului climatic, aici ce putem noi să facem este să ne folosim instrumentele externe și acest lucru va fi foarte important. Sunt eh, două elemente care ne vor permite să clădim alianțe și să ne prezentăm punctele de vedere, viziunea necesară pentru a finaliza până la sfârșitul anului manualul de la Paris. Și a treia mea observație cu care voi și încheia e următoarea. De ce e acesta moment, un moment foarte oportun pentru acest raport? Cum ați menționat mulți dintre dumneavoastră, E momentul în care se negociază, se discută despre cadrul financiar multianual și Parlamentul e fundamental pentru a ne ajuta să garantăm acele cheltuieli, ținta de cheltuieli de 20% pentru aspectele relevante din punct de vedere climatic în viitorul CFM. Poate să pară ciudat și incoerent în cazul în care nu s-ar incorpora o țintă similară și în viitorul CFM, așa cum se întâmplă în cel actual. Un alt aspect al uh, diplomației climatice legat de momentul oportun în care vine acest raport se referă la discuțiile pe marginea viitorului Uniunii Europene. Acțiunea climatică se bucură de mult sprijin din partea publicului european, fiind considerată unul dintre elementele cele mai importante ale proiectului european. Capacitatea noastră de a influența evoluția la nivel global în acest context este inegalabilă. De aceea, dacă, n-ar, dacă ar fi să nu ne bazăm pe această, acest atu, ar însemna să nu ținem seama de un element foarte important pentru discuțiile pe marginea viitorului Uniunii Europene. Și, în fine, e foarte important că acest uh, raport vine acum, pentru că în el se vorbește foarte bine despre raportul colectiv al tutur, aportul colectiv al tuturor actorilor, și statal și nestatal, comunitatea, comunitatea ONG-urilor, diferitele instituții, um, care toate vin în sprijinul agendei pentru uh, combaterea schimbărilor climatice și este o oportunitate pe care uh, o poate prezenta întregii luni comunitatea care susține uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. climatice. Uniunea Europeană poate deci da un exemplu, poate asigura sinergia acțiunilor diferitelor instituții și cred că printr-o viziune puternică a Parlamentului European s-ar arăta încă o dată că, așa cum uh, spuneau liderii europeni vinerea trecută, când adresând Comisiei Europene să vină încă de la începutul uh, lui 2019 uh, cu acțiuni în acest domeniu, ar arăta așadar că, iată, se completează aceste acțiuni între ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liț, doriți să faceți câteva observații în încheiere? Thank you very much, dear... Da, mulțumesc cu plăcere. Mulțumesc, dragi colegi, pentru răspuns și mulțumesc uh, colegilor de la comisie pentru reacție și pentru faptul că au subliniat câteva elemente sau că au lansat uh, noi idei, cum ar fi um, problemele de la organizațiile internaționale. Aștept amendamente din partea dumneavoastră cu privire la aceste organizații. Iar în ceea ce privește complexitatea subiectului, Domnul Peter le-a spus că nu vrea să avem un pom de Crăciun. E vară, ă, pe când suntem noi gata cu raportul. Ă, vreau să spun că și dumneavoastră ați menționat foarte multe aspecte, inclusiv aspectul de gen și climă. Toate aceste elemente apar în ă, ODD-uri formulate la ONU. Acolo există coerența aceasta și trebuie să o, ținem, să o avem în vedere. Ați spus că o prioritate este să existe Ehm, să nu mai existe foamete și să existe alimente pentru toată lumea, precum și acces la apă curată. Toate aceste elemente ehm, își găsesc locul aici. În ceea ce privește relațiile comerciale, numeroși colegi au menționat rolul acestora. Situația este foarte importantă. Deja avem uh, un precedent cu CETA, acordul cu Canada, și lucrurile trebuie duse mai departe. Îmi plac foarte multe dintre comentariile cu privire la sensibilizarea publicului. Ce se întâmplă cu sărăcia, justiția socială și cum uh, le încadrăm aici. O serie de colegi au menționat uh, strategiile naționale ale țărilor partenere cu obiectivele de dezvoltare și am înțeles din partea Comisiei că putem avea în vedere aceste elemente în momentul în care organizăm delegații. Sperăm că nu doar aceste două comisii, Envi și AFET, ci și um, Parlamentul întregimea sa. Să nu uităm că am alocat 30% din viitorul CFM și ar trebui să cerem niște strategii naționale de climă care să fie respectate, la fel și contribuția stabilită la nivel național. Noi uh, trebuie să Menționăm mereu aceste aspecte împreună cu Comisia ca să avem pe ce construi și să ajungem la un numitor comun. Aștept cu nerăbdare amendamentele care vor fi depuse și următoarele reuniuni cu colegii și cu raportori din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Liț! Prezentarea proiectului de raport ne-a arătat cât de important este să menținem sus pe ordinea de zi acest subiect. Mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră, celor care au participat și, nu în ultimul rând, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisiei, deoarece au participat și prin participarea lor s-a arătat cât de important uh, poate fi rolul diplomației de climă, cum uh, trebuie să reușim să fim coerenți la acest nivel și să putem respecta angajamentele din acordul de la Paris, atingând obiectivele pentru 2030, inclusiv um, cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Sper să avem discuții productive în săptămânile ce vor urma pentru a avea o poziție puternică a Parlamentului European pe acest subiect foarte important. Ca și calendar. Calendarul pentru amendamente. Termenul este 11 aprilie la ora 11, deci nu prânzul, aveți grijă iar votul în comisie este la o reuniune comună pe data de 16 martie, zice președintele. Pardon, martie se corectează. La sala um, de reuniune a Comisiei AFET, iar votul pentru plenar este prevăzut pentru iulie 2018. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Reuniunea se suspendă.